salut pe toți uh, care sunt în sală și am ajuns la punctul 10 de pe ordinea de zi. Avem o prezentare a unui proiect, a unui program care se numește Opera Vision și care a fost realizat pe platforma Opera în cadrul programului Europa Creativă și este finanțat din din Europa Creativă. Este vorba de Asociația Operelor și Festivalurilor care gestionează acest program. Aș dori să îi salut pe cei doi uh, oaspeți, doamna Audrey Jungers, General Manager la Opera Europe și pe doamna O'Shaughnessy, sigur, foarte ușor, trebuie doar să știi cum să pronunți, că rest e ok, de la Opera Vision uh, le urez bun venit aici la noi în uh, comisie. Puteți să ne prezentați proiectul. Îmi pare rău că sunt așa de puțini membri în sală, dar uh, sunt convinsă că toți asistenții sau reprezentanții comisiei sunt aici pentru ca să asculte ceea ce aveți de povestit. Aveți cuvântul și bun venit! Thank you for that, that welcome. We are about Vă mulțumim pentru cuvintele de bun venit. Suntem siguri să știți că multă lume ne urmărește online, așa că uh, mulțumim. Am venit să vă vorbim despre proiectul nostru și vom face o scurtă prezentare de circa 10 minute ca să înțelegeți ce este Opera Vision și să vă împărtășim câteva așa, idei uh, timpurii vis-a-vis -vis de viitorul acestui program. Iar la sfârșit vă rog, evident, să ne adresați fără ezitare orice întrebări. Opera Vision este un proiect al erei digitale. Noi credem foarte mult în um, puterea evenimentului trăit pe viu, în ciuda a ceea ce am spus despre digital. Însă suntem convinși că sectorul operei are oportunitatea de a ocupa o piață uh, o parte din um, interes uh, pentru oricine cu o conexiune uh, la internet sau o conexiune mobilă. Și de aceea am creat www.operavision.org. Nu e nevoie de parolă, de nimic, pur și simplu te uh, loghezi și avem un site de streaming gratuit cu numeroase evenimente live și posibilitatea de a vedea producțiile și ulterior pentru o perioadă de șase luni. Este important să fim o fereastră către opera europeană. După cum vedeți, avem materiale suplimentare, extrase, materiale din spatele scenei, din culise, adresate în special tinerilor și Avem o secțiune și pentru tinerii artiști, o secțiune dedicată Academiei de Operă. Fotografia este de la uh, Oper din Berlin, uh, Xerxes. Este un spectacol ce urmează să fie prezentat. Proiectul nostru există datorită sprijinului uh, programului Europa Creativă și s-a construit pe succesul uh, platformei Opera, The Opera Platform. Este vorba de o asociație de uh, trupe de operă și festivaluri care au vrut să ajute membrii să uh, răspundă metodelor diferite de a accesa cultura. De aceea am făcut parteneriate cu diverse uh, secțiuni de expertiză Așadar, avem parteneri uh, sub formă de instituții de operă care arată în mod obișnuit spectacolele lor în cinematografe, de exemplu, și instituții de operă care nu au niciun fel de experiență în filmarea propriilor spectacole. Iată o listă cu acești parteneri, nu o să vi citim, însă ei arată uh, ceea ce spunea colega mea. Uh, sunt nume recunoscute din uh, lumea operei, cum ar fi Covent Garden sau um, uh, Teatro Real din Madrid sau La Monet și instituții naționale majore, cum ar fi Opera Națională din Finlanda, Teatrul Național din Praga și uh, Opera Națională Letonă din Riga. Este important, după cum spunea Audrey, să avem uh, instituții noi uh, în lumea streamingului. Și avem asemenea exemple uh, printre membrii noștri. Opera Comic e doar una dintre ele. Așadar, suntem, uh, existăm de 15 luni și în această perioadă am avut uh, 57 de spectacole integrale, ceea ce înseamnă o nouă transmisiune pe săptămână din 35 de instituții diferite. Ne-am descris serviciul așadar nu uh, celor 29 de membri, ci și altor instituții, dacă au ceva interesant de prezentat. Um, și acoperim un număr de 20 de țări. Oferim titluri bine cunoscute, în uh, locațiile lor de origine, cum ar fi Tosca, în uh, Roma, a fost transmisă înainte de Crăciun. Și în ceea ce privește vizualizările, până acum rezultatele au fost foarte încurajatoare. Când la Teatru Real s-a transmis Lucia de la Mamur, acum 5 luni, răspunsul a fost extraordinar, iar astăzi uh, aproape că am ajuns la 100.000 de, de vizualizări. Sunt vreo 95 de mii deja. De asemenea, scoatem în evidență repertoriul mai puțin cunoscut și asta este o parte importantă a eforturilor noastre. Antichi, o, un spectacol polonez, este doar unul dintre ele. Nu e neapărat unul din cele care îți vin în minte atunci când te gândești la operă, dar este un spectacol deosebit, uh, prea puțin cunoscut în afara Poloniei și am, au, a strâns deja 3.000 de vizualizări. Uh, fotografia este un uh, clip din unul din filmele din culise realizate de noi, spectacolul Cunning Little Vixen la Brno, în, în Cehia, avem acolo regizorul și dramaturgul care explică uh, mai multe despre acest spectacol de operă uh, imaginat pentru copii, de aceea îi vedeți cu urși de plus, pluș în uh, brațe. Acest material este important, el este legat de repertoriu și este însoțit de o serie întreagă de materiale despre lumea operei în general. În aceste 15 luni, am ajuns la aproape 3 milioane de vizualizări de filme pe canalele noastre. Este un, o cifră uh, încurajatoare Și aceste vizualizări acoperă canale diferite, aproape un milion pentru spectacole integrale și aproape două milioane pentru materialul contextual și sculptele filmulețe de prezentare a spectacolelor de operă și care se diseminează pe uh, canalele de, uh, pe rețelele sociale pentru a ajunge la tot felul de public. Facem așadar o adaptare a ceea ce prezentăm la publicul spre care țintim. AproVision joacă un rol în a transmite o formă de artă europeană dincolo de granițele noastre. Și o să vedeți că Statele Unite au 10% din uh, piață. Iată așadar cum opera devine un, uh, un uh, produs de export european. Fiecare spectacol are alt public în funcție de regizor, țara de origine, de uh, cei care um, uh, joacă în el și așa mai departe. Suntem considerați o platformă internațională în ceea ce privește uh, uh spectatorii noștri. Și un brand internațional totodată. Succesul modelului se bazează parțial pe puterea celor două institu- 29 de instituții care s-au reunit pentru a crea această platformă comună europeană. Însă ne dorim foarte mult să ne întindem tentaculele și prin alte parteneriate strategice pentru a disemina uh, produsele noastre și dincolo de partenerii cu care lucrăm. Și aici, iată, lista partenerilor strategici cu care lucrăm în mod normal. Evident, este prea lungă pentru a vă citi, dar puteți să aruncați un ochi pe ea Uh, și o să vedeți acolo Asociația uh, Europeană a Conservatorilor, care mi este foarte dragă mie. La 1 uh, ianuarie am uh, transmis o producție a nunții lui uh, Figaro de la Royal College of Music și împreună cu ei ne gândim la învățarea uh, pe sistem electronic și uh, la cum să implicăm mai mult copii din școli. Am început deja o discuție cu SchoolNet, care probabil vă este cunoscută multora dintre voi și sperăm ca prin această cooperare să putem transmite ceea ce facem și profesorilor și uh, cancelariilor uh, din școli, care apoi să transmită mai departe către elevi. Proiectul nostru se încheie în decembrie 2020, dar până atunci va fi ajuns la un public divers în toată lumea, oferind un mai bun acces la operă cetățenilor Europei și cetățenilor lumii. Pentru că opera este, după părerea noastră, un instrument puternic și de viitor pentru patrimoniul și valorile europene și pentru că membrii Opera Europa recunosc succesul Opera Vision în atingerea unui public dincolo de granițe și pentru că membrii noștri cred în puterea colaborării și nu în proiecte izolate și pentru că Opera Vision este un instrument important ne dorim să ne gândim și la potențialul viitor al acestei platforme. Acest slide vă arată câteva dintre mm, primele noastre idei. Pentru noi, viitorul după 2020 înseamnă dezvoltarea spre ceva mai divers din uh, perspectiva conținutului nu doar spectacolele de operă integrale, ci și materialele suplimentare și um, um, o perspectivă diferită asupra repertoriului. Aceasta se referă la accesibilitate, care este o chestiune, un element cheie al uh, acestei platforme. Noi am dorit să stimulăm acest aspect și să ne gândim cum putem uh, ajunge Uh, mai uh, departe în Europa, în casele oamenilor, nu doar uh, cei care sunt izolați geografic, ci și cei care poate nu pot fizic să meargă la un spectacol de operă într-o sală mare. Evident, ne dorim să creștem publicul de la spectacolele de operă și încercăm să vedem cum putem realiza acest lucru în etapa următoare. Apoi mai este un aspect în încheiere care poate nu are ieșit din prezentare până acum și anume că pentru noi aceasta este o oportunitate de a oferi uh, o, o mobilitate și locuri de muncă în sectorul um, operei. Dacă instituțiile de operă învață unele de la altele, atunci întreaga comunitate a operei învață și este o oportunitate digitală de educație pentru generațiile mai tinere și poate să ofere mai multe locuri de muncă celor din sectorul operei, astfel încât să aceștia să poată lucra independent să creeze singuri o strategie digitală. Mulțumim frumos! Suntem pregătiți pentru orice întrebări ați putea avea. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumim foarte mult pentru această privire de ansamblu foarte amplă. Eu nu sunt foarte familiarizată cu opera, dar este o ocazie foarte importantă pentru noi Anul trecut am mai avut ocazia să discutăm aici la comisia noastră despre accesibilitatea culturii. Acesta este un exemplu pentru cum ne poate ajuta digitalizarea să facem cultura mai accesibilă în zonele rurale mai ales. Dar nu numai. Dacă, de exemplu, um, nu trăiești în orașul în care vrei să mergi la operă, așa ai posibilitatea, de exemplu, să urmărești o înscenare de la uh, Helsinki, de la Roma, chiar când nu ai banii să te duci până acolo. Mi se pare un exemplu foarte bun despre felul în care digitalizarea poate să fie folosită pentru accesul la cultură. Este absolut exemplar, mai ales pentru persoanele cu mobilitate redusă, de exemplu pentru persoanele care locuiesc departe de o operă și care pot astfel să participe. Nu putem decât să le urăm mult succes pentru acest uh, proiect. Vreau să știu acum dacă există persoane care doresc să pună întrebări. Helga Trupel, te rog. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Eu sunt un fan al operei, nu sunt plină de experiență neapărat, dar îmi plac foarte mult uh, operele renumite. Aș vrea să știu însă de la dumneavoastră în ceea ce privește încercarea dumneavoastră de a deveni accesibil pentru tineri. Știți că nu e foarte ușor, nu e ca cu muzica pop, etno sau alte stiluri, dar uh, dacă ne uităm la un film uh, al lui Horst Maltun care este, se cheamă Să lucrăm cu tinerii, în care avem uh, compozitori foarte buni, cunoscuți, prin care au putut fi atinși, au putut fi cooptați tinerii, au putut să înțeleagă ce este să vii pe scenă, ce este să faci parte din această lume și astfel să se simtă implicați chiar într-o producție de operă. Mi se pare foarte important dacă aveți o practică pe care o aplicați, cum faceți acest lucru și un alt punct pe care vreau să-l menționez, el se leagă de ajutorul pe care îl poate da digitalul uh, operei și uh, aș dori să știu ce părere aveți despre modelele pe care am putea să le oferim pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. Da, este foarte interesant. Uh, interesant pentru copii a fost, de exemplu, să participe la un proces creativ. Foarte multe um, opere acum uh, au proiecte în care vin copii uh, și îi învață ce este opera. Exact aceasta este ceea ce se întâmplă. Sunt rețele școlare care participă. Se creează um, module prin care profesorii pot să preia aceste, aceste elemente de educație muzicală, chiar dacă nu sunt neapărat foarte pricepuți. Foarte multe opere își uh, limitează câteodată activitățile la o singură, un singur oraș. Iar Opera House se ocupă tocmai să trimită oamenii la Birmingham, la Leeds sau în alte părți pentru ca să facă educație muzicală. Iată de ce noi colaborăm cu reprezentanții din domeniul educației din cadrul operei pentru a putea aduce această experiență chiar în clase la școli. În legătură cu al doilea punct pe care l-ați întrebat, noi facem mai multe lucruri. Noi avem senzația că Opera House are capacitatea acum să gestioneze acest proiect. Acum câțiva ani era foarte greu să ai acces la uh, aceste spectacole, era foarte multă uh, lume care dorea să uh, participe și era destul de dificil. Acum însă în epoca webstream-ului nu mai este atât de dificil noi vorbim cu operele din Europa care învață una de la cealaltă, care pot oferi o muncă, o, pot oferi servicii fără prea multe costuri. Se lucrează chiar în echipe foarte mici și nu este foarte costisitor, însă echipele sunt mai mici, deși nu s-a făcut rabat la calitate. Noi încurajăm să lucreze cu producători uh, competenți, cu producători uh, care au experiență. Din punct de vedere economic, sigur, acestea sunt considerentele. Uh, din perspectiva partenerilor noștri, aceștia încearcă să folosească investițiile Comisiei Europene în diferite feluri. Unii le-au folosit pentru a-și face acorduri generale cu orchestra, um, cu orchestre din anumite locuri, alții altfel. O platformă ca a noastră însă reprezintă o resursă foarte valabilă pentru ca ei să poată să transmită aceste Uh, această expertiză. Oricum, în ziua de astăzi, finanțarea pentru operă este un lucru foarte prețios. Ca să fim însă sinceri, avem dificultăți mai mari cu editurile. Pentru că aici intervine și problema copyright-ului, a dreptului de autor, care costă, desigur. Întrebarea este însă ce este un drept de autor echitabil, ce înseamnă o sumă echitabilă, ce înseamnă prețul uh, rezonabil pe care suntem gata să-l plătim. Nu întotdeauna suntem de acord pe acest subiect. Însă dacă avem streamingul, dacă avem uh, platformele de care vă vorbeam, atunci una din cele mai incredibile cereri ale editurilor uh, pot fi revizuite din altă perspectivă. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvia Costa, două minute. Mulțumesc foarte mult! Am uh, ascultat cu mult interes programul care întâi a fost opera, după aceea opera Vision. Știu exact ce ați făcut, de unde ați venit, știu și uh, că dumneavoastră ați făcut uh, multe pentru a ne ajuta să profităm de această lume a concertelor, a artiștilor. Cunosc foarte bine nu numai uh, rețeaua europeană a școlilor, dar și Europa Encanto, care este o experiență extrem de importantă, tot pentru un public tânăr, o experiență pe care am cunoscut-o de aproape 50.000 de copii au avut contact cu o asociație care se ocupă de pregătirea și educația muzicală în domeniul operei, au apoi ocazia să participe chiar ei la um, înscenarea unei opere. Este un proiect extraordinar și ați spus lucruri foarte, foarte importante. Trebuie să încercăm să înțelegem cum să investim mai mult în această direcție, care este evident o temă care ține de alfabetizarea așa numitul literacy uh, la educația muzicală și care ne ajută și să cunoaștem mai bine ce se întâmplă în culise, ce se întâmplă cu profesiile de acest tip, cu artiștii și să avem mai multă înțelegere pentru ei. Um, noi am vrea să vorbim și despre aspectele de costuri, sigur, dar întrebarea este dacă dumneavoastră mizați pe aceste aspecte mai mult sau dacă doriți să uh, explicați ce se întâmplă, cum merg relațiile profesionale în acest sens, cum se face un scenare, care sunt profesiile în domeniul artistic. Adică dacă doriți această, să faceți această uh, um, alfabetizare um, despre meseria de artist în domeniul operei sau dacă vreți mai degrabă tocmai să faceți o alfabetizare muzicală mai degrabă pentru copii și elevi. Vă mulțumesc foarte mult dacă se poate să nu răspundeți prea uh, mult pentru că avem prea puțin timp. Most important because we've really approached both uh, in the same way. Eu zic că e foarte important să decidem ce este important, dar în același timp amândouă variantele sunt uh, posibile. Noi ne-am, la Opera House am reușit să facem și training um, pe de altă parte, dacă nu este nimeni să vizioneze, e păcat, pentru că nu servește la nimic ce facem. Avem, deci, sigur, pe de-o parte, un, o atenție deosebită pusă pe înțelegerea meseriilor din domeniul acesta, dar și um, încercăm să lucrăm la o dezvoltare, o educare a publicului care se interesează de astfel de uh, opere. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este domnul Sonic, pe care îl salut aici la noi în comisie. Dumnealui uh, îl urmează pe domnul Venta, care ne-a părăsit tot pentru oficiul de primar. Îi urez bun venit din nou la comisia noastră. Aveți cuvântul două minute, vă rog. Oui, merci beaucoup. Je succède justement Ventaki. Mulțumesc uh, foarte mult. Da, domnul Venta într-adevăr a devenit uh, primar. Am fost uh, prim, am fost și eu membru în Parlamentul European, dar am fost la Comisia Envi, însă cultura este și ea foarte apropiată de preocupările mele. O să trec acum la poloneză însă, dacă îmi permiteți. Este vorba de un proiect foarte interesant și aș vrea să vă spun doamnă președinte, este foarte important să ne uităm cum funcționează birourile de reprezentare a Parlamentului European în statele membre. Adică ce vreau să spun este că ei nu fac publicitate pentru aceste proiecte. Poate că oficiile de legătură din statele membre ar trebui să își înțeleagă rolul ca atare, să arate ce avem uh, bun, ce avem în comun noi toți cetățenii europeni. Am o întrebare însă. Avem subtitrare atunci când propuneți o operă? Eu vin din Cracovia, din sudul Poloniei și noi avem un acord în Cracovia cu opera din New York și cel mai mare cinematograf din Cracovia. Avem o acțiune destul de extinsă de publicitate, de promovare, care invită oamenii din Cracovia să vină să se uite la opera din New York în acel cinematograf. Am putea încuraja astfel de parteneriate. Și mai am și încă o altă remarcă pe care vreau să o fac, să mă refer la ce au spus oaspeții noștri. Se spune că opera nu trebuie nu este în legătură cu uh, teatrul polonez, nu are legătură. Eu nu sunt neapărat de acord. Mi se pare o atitudine greșită și n-ar trebui să mergem pe această linie. Mulțumesc! Da, o să revin asupra acestui punct imediat, pentru că nu cred că am fost foarte clar. Ce vreau să spun este că Mă refeream doar la un uh, singur spectacol, la Euridice, și nu mă refeream la toate spectacolele, deci, într-adevăr, uh, Sper să nu se fi creat o neînțelegere în legătură cu aceste colaborări. Vrem să le ajutăm să se întâmple concret. Sunt de acord și că la ora actuală e nevoie de o interacțiune între cei care sunt artiști și cei care sunt publicul. Când lucrezi în operă, înțelegi exact ce este această meserie. Când lucrezi online, însă, în domeniul operei, e, lipsește oarecum această atmosferă. Însă, de fiecare dată când avem un uh, stream uh, online sau când avem un chat, creăm o comunitate care este împreună, care descoperă împreună aceste noutăți. Am descris acest lucru pe mass media socială, pe rețelele sociale și știm că cu siguranță uh, există un rol pe care îl avem de jucat, de garantarea unui schimb, de posibilitatea unor comentarii făcute de către cei din sală. Și e foarte interesant cum învață membrii publicului uh, să, unul de la altul și cum e frumos că își împărtășesc gândurile care nu totdeauna neapărat sunt entuziaste, dar au posibilitatea să o facă. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Bild. Merci, madame la présidente, madame, monsieur. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă uh, și domnule, au uh, fost deja puse o serie de întrebări, așa că nu o să le mai pun și eu. Însă această inițiativă mi se pare excelentă. Știm că în sălile de teatru și de operă nu prea putem atrage, atrage tineri, în ciuda prețurilor care sunt foarte atrăgătoare. Însă, cel mai probabil acest sit uh, internet va fi vizitat de mari pasionați. Sperăm cu toate acestea ca ea să trezească și uh, interesul tinerilor uh, care știu să folosească cel mai bine aceste instrumente țin să remarc faptul că dacă uh, conținutul este selecționat, asta nu înseamnă că el nu este foarte bun. A fost o vreme în care uh, opera era doar a aristocrației, însă poate că acum cetățenii noștri pot să simtă prin intermediul operei că aparțin la aceeași uh, cultură. Salut efortul făcut pentru traducerea conținutului video, însă îmi pare rău că deocamdată site-ul nu este decât în trei limbi, iar pagina de Facebook, instrument esențial pentru tineri, nu este decât în engleză. Ar fi mare păcat ca Opera Vision să aibă mai mulți vizitatori uh, în uh, Regatul Unit decât în Polonia. Poate acest lucru ar trebui remediat pentru a ajunge la mai mult public și pentru ca platforma să fie și mai atractivă. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc! Vă rog, dacă doriți. Uh, Vă mulțumesc că ne-ați urmărit îndeaproape activitatea. Aveți dreptate, site-ul nostru este în trei limbi. Opera Platform, proiectul inițial, era în, șapte limbi, în șase limbi și am observat că și uh, vizitatorii din Polonia uh, accesau site-ul tot în engleză și de aceea am hotărât să economisim bani. Um, pentru că se pare că publicul european se mulțumește cu aceste trei uh, limbi. Am avut uh, inițial poloneza, italiana și spaniola în uh, înainte, dar un procent foarte mic vizita site-ul în aceste limbi și de aceea am decis că, momentan cel puțin, sunt suficiente cele trei limbi. Evident, uh, dacă am avea un buget suplimentar și uh, în timp am putea dezvolta platforma și pe, în alte limbi. Ne-am gândit uh, mai ales în ceea ce privește relațiile externe, cine știe arabă sau alte limbi asiatice. Ja, vielen, vielen. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezență și pentru prezentarea acestui proiect extraordinar. E important pentru noi să vedem din când în când unde se duc banii din Europa Creativă, ce se face cu aceștia și e excelent că se realizează proiecte minunate. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare și mult succes în activitatea viitoare. Thank you very much but so, liebe Kolleginnen und ei bine, dragi colegi, dragi colegi, trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi, care se leagă de ceea ce tocmai am auzit și anume examinarea amendamentelor pentru instituirea programului Europa Creativă 2012-2027. Raportoarea noastră este Silvia Costa. Am primit 586 de amendamente. Pe 20 februarie vom vota în comisie iar votul în plen este prevăzut pentru cea de-a doua sesiune plenară din martie. Am să-i dau uh, direct cuvântul Silviei pentru a ne pune la curent cu situația actuală. Mulțumesc! Uh, am senzația că um, raportorii în umbră, nefiind aici, totuși uh, persistă umbra lor mă rog, cu, împreună cu colega Bill sunt uh, trei. Îmi pare rău de această prezență scăzută. Acest program reprezintă un program standard a comisiei noastre, pe lângă Erasmus și altele, și este uh, mai ales unul dintre programele cele mai iubite și cele mai cunoscute, nu doar de către operatori, ci și de către cetățeni. De aceea am solicitat pe bună dreptate o dublare a bugetului, chestiune partajată de întregul Parlament uh, și de toate grupurile politice. Dar asta este o discuție pe care o vom lăsa pentru final. Și așa cum ai spus și tu, Petra, obiectivul general este de a da o mai mare recunoaștere rolului și valorii intrinsece a culturii și a creativității, dar și pentru competitivitatea sistemului industrial, audiovizual și creator din Europa, asta și prin comparație cu scena internațională. Așadar, apreciem și pașii înainte făcuți de comisie, um, așa cum am solicitat în um, raportul nostru privind implementarea, prin adăugarea și posibilitatea de întrepătrundere cu alte programe și cu posibilitatea de a de valorificare împreună cu alte modalități de expresie artistică. În ceea ce privește amendamentele, au fost prezentate 500 68 de amendamente. inclusiv uh, cele 504 uh, de pe raportul meu la Strasburg. Am avut o primă întâlnire unde am reușit să agrem 28 de compromisuri și lucrăm deja și la partea tehnică. Suntem destul de avansați și 60 de compromisuri deja sunt în curs de a fi aprobate din punct de vedere tehnic și vom avea pe 30 ianuarie și 12 februarie alte două întâlniri ale raportorilor din umbră pentru a putea respecta termenul de vot prevăzut în comisie, pentru că vrem să respectăm aceste termene pentru a putea finaliza prima lectură a Parlamentului pe cât posibil până la sfârșitul lunii martie. Aș dori să mulțumesc secretariatului pentru susținere. Primul punct Evident, pe lângă faptul că suntem de acord că trebuie să crească bugetul, spunem foarte clar că acest lucru se leagă mult de conținuturi, pentru că e vorba de un program aici susținut de grupurile politice și care sporește acțiunile din cadrul Europa Creativă, în special pe um, pilonul cultură. Și de aceea Pe partea de cooperare în domeniul culturii avem uh, deja succes, dar acesta trebuie consolidat. Amendamentele se referă la diferite teme și am să le parcurg, am să le trec în revistă. S-a lucrat deja la primele 28 amendamente de compromis și consider că trebuie recunoscut un nou obiectiv introdus printre cele generale și anume recunoașterea valorii intrinsece a culturii, a calității și libertății expresiei artistice și culturale și a contribuției aduse la dezvoltarea personală și socială prin intermediul culturii. Al doilea punct, în ceea ce privește obiectivele specifice. Am agreat eu cele trei obiective specifice prevăzute uh, pentru fiecare <clears throat> um, categorie. Este vorba de mobilitate, colectarea datelor ca obiective transversale. Important de subliniat că nu trebuie să uităm de valoarea adăugată europeană. de asemenea trebuie susținută și importanța unor um, idei um, care să povestească o poveste europeană. Apoi, pe partea de cultură, promovarea expresiei și creării artistice în cadrul priorităților din acest domeniu. Astfel de îndemnuri au venit din partea tuturor noul acces la mobilitate, impactul asupra dimensiunii sociale inclusive, creșterea sectoarelor creatoare și culturale pentru un plus de locuri de muncă și dezvoltare și apoi am mai primit amendamente în special din partea unor grupe precum, grupuri precum alte, care se referă la implementarea capacităților profesionale și artistice chiar și artizanale. La fel și întărirea dimensiunii internaționale a programului și consolidarea identității europene și a cetățeniei active. Am um, încercat în amendamentele care vin să îmbunătățească propunerea comisiei, în special pe partea care vizează muzica și aici mobilitatea artiștilor dar și posibilitatea de a integra acest program mai mult, de a-l face complementar cu alte programe. În ceea ce privește partea media, au fost prezentate 27 de amendamente, am ajuns deja la 5 compromisuri în ceea ce privește talentele, circulația, um, media audiovizuală, faptul că Trebuie digitalizate și arhivele audiovizive și promovarea acestora. Mi se pare important, așa cum am uh, înțeles, dar am inserat și în anexă, dar am uh, preluat această idee în text, de a, nevoia așadar de a susține producțiile independente. Știu că Comisia vine cu o nouă definiție pentru acest termen de independent, dar este important oricum ca acest principiu să figureze aici. Tot pe partea de media, legarea cu noile prevederi a directivei privind audiovizualul, care prevede investiții în producția națională și așa mai departe și apoi am mai agreat cu toții și aici doresc să le mulțumesc colegilor care au participat faptul că trebuie distinse genurile uh, de media, mm, film, cinematografie, jocuri video și așa mai departe. Apoi uh, am realizat uh, patru compromisuri și pe partea administrativă rolul acordat European Creative Desk și uh, abordările inovatoare. În ceea ce Apoi altă chestiune unde va trebui să mai găsim o definiție mai bună se referă la criteriile de evaluare care sperăm să fie mai exigente pentru evaluarea proiectelor în special de către agenție. Aici este nevoie de o combinație precisă de elemente calitative și cantitative, care astăzi sunt insuficiente și s-au făcut și uh, propunere în acest sens, însă mai trebuie să ajungem la un acord. Cred că am făcut o treabă foarte bună, multe amendamente am mers în această direcție, în ceea ce privește instrumentul de garanție am vorbit și anterior. Obiectivul, portofoliu, specificul sectorului sunt uh, chestiuni uh, unde am făcut pași înainte, pentru că în propunerea comisiei uh, apărea doar un titlu, dar fără detalii. În ceea ce privește partea detaliată a anexelor, avem 69 de amendamente, avem deja pregătite la nivel tehnic amendamente am avut uh, un schimb de vederi cu comisia, care aș dori să îi mulțumesc pentru susținere, unde dat fiind că în trecut s-a acordat o atenție mult prea mică culturii, a trebuit uh, consolidat acest lucru și majoritatea grupurilor au fost de acord și cu subdivizarea bugetului pe partea internă și partea externă și noi vrem să se mențină această proporționalitate. Mai sunt și alte amendamente care propun o colectare semnificativă de date în uh, domeniul uh, cultural și creator. Eu, de pildă, am propus crearea unui observator, alții Uh, alți colegi au venit cu alte propuneri. ce va trebui să mai uh, găsim un acord. Și am să încerc să mă opresc aici. Mm, doar un lucru mai vrem să adaug și anume că în anexe vom dori să definim mai precis acțiunile în special pe obiective și priorități și acțiuni specifice pe diferitele sectoare. Noutatea absolută este că apar cinci sectoare noi în care se intervine. Sigur că propunem acte delegate ca instrumente de guvernare pentru că vrem să fim siguri că rolul Parlamentului în definirea priorităților și obiectivelor este respectat pe parcursul celor șapte ani, lăsând totuși flexibilitatea necesară pentru programele de lucru anuale. Eu cred că lucrăm foarte bine împreună. Um, exprim regretul că nu sunt prezenți toți uh, colegii, dar uh, le mulțumesc totuși celor prezenți pentru buna colaborare de până acum. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la intervențiile raportorilor din umbră și începem cu domnul Sonic. 3 minute maxim, vă rog. Europejskiej Partii Ludowej jestem sprawozdawcą cienie. Am să intervină acum numelele PPE. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult, doamnă Silvia Costa, pentru munca depusă pe marginea acestui raport și pentru compromisurile la care s-a ajuns la aproape 600 de amendamente, cu siguranță nu a fost ușor. Pentru grupul nostru este important să ne asigurăm că bugetul acestui program va fi dublat. Nu este ușor, am avut o întâlnire cu domnul Oettinger și știm care sunt greutățile. Când e vorba de mass media, este importantă finanțarea proiectelor audiovizuale care să sporească competitivitatea sectorului audiovizual. De asemenea, trebuie susținute în continuare filmele europene și um, emisiuni specifice. Pe partea culturală, noutatea constă în susținerea sectorului muzical, și noi suntem foarte mulțumiți că aceste lucruri se regăsesc și la nivelul compromisurilor. Pe partea a treia, legătura dintre media și cultură, aici <clears throat> trebuie susținute mediile pluralistice, de înaltă calitate, susținerea acestui tip de jurnalism și uh, susținerea unei alfabetizări uh, în domeniul mass media, dobândirea competențelor necesare. Vrem ca totuși textul uh, să um, fie ușor de citit și interpretat. De asemenea, trebuie să ne îngrijim și de persoanele cu posibilități uh, mai reduse, oameni cu dizabilități și trebuie să includem și regiunile mai îndepărtate ale Europei. Eu am uh, rezerve față de crearea unui observator pentru um, domeniul cultural și creativ. Avem deja un observator la Strasburg și crearea unui altuia ar uh, irosi resurse bugetare. Apoi găsirea unor indicatori calitativ și indicativ pentru evaluarea rezultatelor este importantă. Sper să putem ajunge la un acord și aș dori să vă mulțumesc pentru colaborare, doamnă Costa. Mulțumesc foarte mult, domnule Sonic. Martina Michels, vă rog. Mulțumesc în primul rând uh, lui Silvia Costa. Suntem deja foarte departe în dezbaterea aceasta cu privire la amendamentele de compromis, însă nu discutăm pentru prima dată despre acest subiect și de aceea nu aș dori să repet ceea ce s-a spus deja de mai multe ori aici în comisie. Pentru mine e foarte important că am reușit să arătăm valoarea producțiilor culturale în uh, societate și e bine că am reușit să le găsim cumva un loc acestor uh, producții. În același timp, e important ca, dincolo de promovarea culturii și uh, a industriei creative, să avem și o infrastructură durabilă ca și componenta acestor programe. Tu știi că am mai vorbit despre acest lucru, avem un amendament care e în pregătire și care a fost discutat deja, iar luni nu pot decât să vă rog să-l susțineți și dacă vom colabora așa de bine și pe viitor, eu zic că vom putea avea un raport foarte bun. Mulțumesc! Helga Trüppel are cuvântul acum. Mulțumesc! Ne aflăm acum în procesul de negociere a amendamentelor de compromis, dar oricum nu aș dori să repet ceea ce au spus colegii mei. Valoarea intrinsecă a culturii este cu siguranță foarte importantă. După cum ai zis tu, Mihaela, la nivel politic, dar și cum a zis colegul Sonic, nu vreau să mai repet ceea ce au spus colegii pentru că sunt absolut de acord cu ei uh, până acum. Aș vrea însă să-l vorbesc despre CFM și despre buget, pentru că este crucial pentru tot ceea ce facem și pentru defalcarea bugetului ca atare. Eu cred că nu putem să decidem despre conținut dacă nu avem cifrele. Cifrele reflectă ceea ce putem noi să facem până la urmă cu diferitele laturi ale programului Europa Creativă. Și s-a spus deja, vrem să avem uh, un uh, nou proiect, proiectul Music is Europe, pentru că e vorba de o abordare emoțională, e, înseamnă să vorbim uh, direct cu tinerii și vrem să arătăm care sunt uh, oportunitățile pe care le aduce acest program și să finanțăm filmele europene. Însă nu mai avem uh, spațiu de re-repartizare a fondurilor în actualul sistem. Nu putem decât să rezolvăm problemele dacă avem bani. Nu putem să le rezolvăm fără bani. Știu că ne repetăm și spunem același lucru, dar ceea ce spunem este realitatea. Este cheia întregii probleme. Dacă vrem mai multe fonduri pentru jurnalismul de investigație și jurnalismul de calitate, nu trebuie să se facă din bugetul mass media și cultură. Vrem să facem mai multe, vrem să reușim să convingem cu proiecte mai mici, cu incluziune socială, să-i facem pe tineri conștienți, așa cum este, de exemplu, în Opera Vision, că există șanse pentru ei. Deci, până la urmă, felul în care va fi organizat bugetul va uh, influența profund ceea ce vom face noi și în programele noastre și în politicile noastre. Deci, săptămâna trecută când m-am întâlnit cu Tibor Navracici, am spus că sigur e foarte bine să avem bani suplimentari din FACE sau din Orizont sau din fonduri structurale pentru ca să putem avea o oarecare um, flexibilitate și uh, pentru ca să avem bani pentru infrastructură, însă trebuie să insistăm și asupra nucleului problemei și aici e vorba de banii pentru Europa creativă. Nu mai doresc să mai adaug altceva pentru că este punctul crucial uh, de care trebuie să ne legăm. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, aș vrea să reacționez direct la ceea ce ați spus. Exact asta este ceea ce am spus aici de mai multe ori în comisia noastră. Observăm că presiunea e foarte mare momentan pare să existe o competiție aici în Parlament, cine termină mai repede, cine a obținut un rezultat mai repede în uh, trialog. Mie mi se pare că nu este o idee bună, pentru că noi, Parlamentul, ne furăm singur căciula cu poziția de negociere pe care ar trebui să o avem, pentru că dacă nu mai respectăm principiul nu s-a negociat nimic până nu s-a negociat tot, uh, ne slăbim poziția. Facem tot felul de aranjamente provizorii, parțiale, fără cifre, acorduri cu Consiliul care nu sunt uh, fundamentate cu cifre, mi se pare greșit. Ceea ce facem noi este că noi ar trebui să finalizăm prima lectură și după aceea cifrele pe care le hotărâm noi aici la începutul uh, perioadei legislative să ne permită să intrăm în negocierile ca atare. Dacă avem cifrele care trebuie, putem să și negociem. Pentru că atunci totul rămâne momentan uh, deschis până când nu e clar uh, de ce bani dispunem. Însă acum să vorbim despre acordul provizorii mi se pare foarte greșit. Nu face decât să ne fure poziția de negociere pe care noi uh, o vrem, să o avem, o poziție puternică. Aceasta este valabilă atât pentru Europa Creativă cât și pentru programul Erasmus și nu trebuie să ne lăsăm puși sub presiune. Am spus-o ambasadorului român săptămâna trecută, care începuse iarăși că am putea avea un acord preliminar pe anumite puncte și dumneavoastră ați putea să introduceți aceasta în poziția dumneavoastră a Parlamentului. Eu i-am spus nu, asta nu funcționează, poate funcționează în alte comisii, dar la noi conținutul depinde de banii pe care îi avem la dispoziție și înainte să știm câți bani avem la dispoziție, nu vom putea să începem sau în orice caz, niciun caz să încheiem negocieri cu Consiliul. Trebuie să fie foarte clară poziția noastră și sper că ceea ce am uh, spus vehement acolo să poată să se bucure și de aprobarea dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Bild. Nimic special, eu mi-am dat deja părerea despre acest dosar prin intermediul amendamentelor mele, care cu siguranță nu vor uh, fi doar uh, citite. Am apreciat uh, felul armonios în care am lucrat unii cu alții și m-am simțit exclusă oarecum din acest uh, fel armonios de a lucra unii cu alții. Dau cuvântul comisiei, dacă dorește comisia să ia cuvântul, doamna Regal. Vreți să luați cuvântul? Silvia atunci. Mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea de a încerca să găsim un punct de echilibru, un punct puternic și uh, avansat. Aș vrea să răspund numai la punctele care au fost menționate ca și critică. Domnul Sonic a făcut referire la cuvântul observator. Ați văzut că am specificat în, după aceea utilizând agențiile existente. Deci putem să lăsăm Jersey sau ce mai avem, toate agențiile pe care le avem, dar am pus uh, această completare fără să se creeze un nou uh, element, un nou organism, ci e vorba de o responsabilitate sistemică. Este ceea ce a lipsit până acum în mod profund și aceasta a dus și la slăbirea sectorului. Observatorul pe audiovizual de la Strasbourg ne-a arătat cât de important este să avem un organism de control și va fi organ- un organism foarte important și pentru mediere. Apoi aș dori să mai uh, găsim un punct de echilibru pe aspectele calitative și cantitative pe anumite proiecte. Momentan nu avem decât o analiză cantitativă. Nu se poate să filtrăm cultura numai prin elementul cantității. Și, doamne Michelson, aș vrea să-i mulțumesc pentru că eu cred că am reușit să găsim un punct uh, destul de avansat de mediere. Helga, într-adevăr, așa cum ai spus și la început, e vorba de profesii foarte importante. Doamnă președinte, e clar că poziția noastră este să încercăm să încheiem un text al Parlamentului. Este evident, suntem de acord. Însă mă uimește să vedem că sunt atât de multe opțiuni. Nu vorbesc aici neapărat ca raportor dar văd că alte proiecte au mult mai multe opțiuni cumva pe cetățenie. S-a cerut din partea Libe să se meargă la negociere deja. Deci e o abordare foarte diferită. Avem abordări diferite și atitudini diferite față de negocieri, ceea ce nu ajută, cu siguranță nu ajută nici la înțelegerea din afara poziției noastre. Helga, ai dreptate, am spus-o și eu data trecută. Nu există niciun dubiu că ambiția programului, care adaugă foarte multe acțiuni în domeniul culturii, este foarte legată, foarte condiționată de buget. Eu vreau să apăr întregul text. Dar, probabil că următorul parlament, dacă se va găsi cu, se va găsi în fața cifrei pe care am stabilit-o acum, toate acțiunile noi, jurnalismul de investigare, dar și uh, muzica, patrimoniul cultural, uh, designul uh, și așa mai departe, toate acestea pot să ajungă subestimate față de ceea ce o să fie ca nevoi. Oricum, noi susținem propunerea noastră și uh, vom vedea dacă vom reuși. E foarte important și să vedem ce facem cu bugetul intern, pentru că dacă resursele nu sunt suficiente, va trebui ori să remodulăm repartiția internă între diferitele sectoare sau va trebui să încercăm să ajungem la cifra pe care ne-o dorim. Deci rămâne deschisă această opțiune. Eu sunt, în orice caz, pentru ca să oferim Parlamentului următor un text de lec care să nu se poată face abatere și care să nu fie mai eh, prejos de obiectivele de la Göteborg, de obiectivele pe care le-am stabilit. Unde am stabilit de altfel, dacă vă amintiți, că fără o dimensiune creativă, culturală, proiectul european nu poate să meargă înainte. Nu e vorba numai de acțiunile care sunt legate de cultură. Și apoi, în legătură cu concurența din domeniul industriei audiovizuale, eu zic că același lucru se poate aplica și aici. Mulțumesc oricum din partea mea, acesta a fost răspunsul, eu nu mai am nevoie să mai clarificăm altceva. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, Silvia. Îți mulțumesc ție și raportorilor din umbră și vreau să vă urez mult succes mai departe la uh, acest dosar. Sunt convinsă că veți reuși și noi vom vota pe 20 februarie. Bine. Am terminat așadar cu agenda reuniunii noastre ordinare de astăzi. Iar acum vom avea reuniunea coordonatorilor și următoarea noastră reuniune va avea loc pe 4 februarie la între ora 15 și 18.30. Vreau să mulțumesc tuturor pentru că au fost aici, vreau să vă mulțumesc uh, pentru că rămâneți aici la coordonatori, cei care sunt coordonatori, iar pe ceilalți aș dori să-i rog să părăsească sala cât se poate de repede și să lase un membru responsabil să participe. Mulțumim foarte mult și interpreților, spune doamna președinte, și noi vă mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru munca dumneavoastră utilă și indispensabilă, spune doamna președinte. Mulțumim!